Chers collègues, je vous remercie de prendre place rapidement parce qu'un certain nombre d'entre nos collègues Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Domn... Dacă v-ați ocupat deja locul, aș dori să vă atrag atenția asupra unei modificări a ordinei de zi care ne-a fost solicitată de către uh, colegii care au alt vot la 10 și jumătate, sunteți de acord să trecem acum direct la punctul 17 și anume la vot. Există opoziție? Se pare că nu, deci s-a aprobat. Vă mulțumesc pentru introducerea cartelelor. Dacă nu le aveți, vă rog să ne semnalați cu mâna, să ridicați una pentru a vota și secretariatul va lua notă, bineînțeles. Suntem de acord? Toată lumea e gata? Se pare că încă nu. Vă mulțumesc pentru că v-ați așezat. Începem. Votăm pentru raportul domnului Svoboda. Suntem gata? Amendamentul 111. Cine este pentru? Nu, 11, cere scuze, președintele. Cine este pentru? Cine este împotriva acestuia? Cine se abține? Controlul electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea? Nu aveți cartela? Cine nu o are? Am încheiat votul. Control. 13 în favoarea amendamentului. Domnul Giambațchi este și el favorabil. Deci 4 pentru, 8 împotriva. Se adoptă. Amendamentul 12 Uh, cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Aceeași majoritate și anume 14 pentru și 8 împotrivă. Este destul de greu de observat, vă rog să mă scuzați. Amendamentul 13, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 14, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține, se adoptă. Amendamentul 15, cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține, se adoptă. Amendamentul 16, cine este pentru? Vom număra acum. Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul numărul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă, vă mulțumesc. Amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 4 pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Vă mulțumesc. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. Amendamentul 6 pentru? Împotrivă? Abțineri? Două abțineri? Control. Acum. Se deschide votul cu control, control electronic. S-a încheiat votul, vă mulțumesc. Rezultatul? 13 pentru, 8 împotrivă. Vă mulțumesc foarte mult. Și două abțineri. Amendamentul numărul 6, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul. Nu, acum votul electronic. Deschidem votul. A votat toată lumea. Mulțumesc. Am încheiat votul. Încheia votarea. 21 pentru și două abțineri. Nu sunt voturi contra. Trecem la votul următor și anume raportul domnului Svoboda. Amendamentul numărul 10. Cu mâna în sus. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, controlez. Votul electronic este deschis. Mulțumesc, a votat toată lumea. Am încheiat votarea. 15 pentru, 8 împotrivă și nu există abțineri. A ținut cont și de votul domnului Giambaschi? Da. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14, amendamentul 14, cine este pentru? Cine este împotriva acestuia? Abțineri. Se respinge. Bineînțeles, nicio problemă. S-a făcut cu atâta spontaneitate încât nu poate fi refuzat. Se deschide votul. A votat toată lumea. Am încheiat votul. Vă mulțumesc. Rezultatul 12 pentru, 11 împotrivă și nicio abținere. Vă mulțumesc. Amendamentul 1, cine e pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 2, pentru? Împotriva acestuia? Abțineri? se pare că se adoptă. Nimeni n-a solicitat controlul, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, Contra. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Contra. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul și raportul final. Raportul final. Electronic. Deschidem votul. Am încheiat votul. rezultatul 21 pentru, două abțineri și niciun vot împotriva. Vă mulțumesc. O precizare, trecem acum la votul următor și dăm cuvântul doamnei Delvo. Mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze, aș dori să uh, vă rog să pot să prezint un amendament oral, nu la raport, pentru că s-a stabilit în tetralog cu Consiliul și Curtea de Justiție, însă aș dori să adaug la rezoluție faptul că dorim să reamintim importanța pe care o acordăm uh, dimensiunii uh, de gen în desemnarea judecătorilor. Importanța pe care Parlamentul European o acordă echilibrului de gen la nivelul judecătorilor din, uh, de la Curtea Uniunii Europene. E bine să reamintim întotdeauna acest uh, element. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă. Vă propun să supunem la vot acest amendament pentru uh, cine este pentru, cine este împotriva, cine se abține, majoritatea și două, trei abțineri. Și acum, articolul ca atare, uh, modificat, va fi supus votului. Este vorba despre un vot electronic. Deschidem votarea. S-a încheiat votarea. 6 pentru, 16 uh, pentru, 4 împotrivă și 3 abțineri. Următorul punct cu mâna ridicată, cine este pentru? Nu, nu, electronic își cere scuze, președinte. Deschidem votarea. Se încheie. Rezultatul 19 favorabil, 2 împotrivă și 2 abțineri. Și în final, cel de-al treilea text Deschidem votul. De, deci, toată lumea a reușit să voteze? Încheiem votarea. 6 pentru, 17 împotrivă și nicio abținere, deci se respinge. Aș dori să-mi cer scuze pentru că am votat textul greșit. Vreau să votez împotrivă. Dar acum lucrurile îmi sunt clare. Vom înregistra corecția de vot, domnule. Următorul vot se referă la buget, la buget și este un vot în bloc și pentru siguranță cred că vom face prin vot electronic pentru ca lucrurile să fie mai simple. Deschidem votul. Ați reușit cu toții să votați? Am încheiat votarea, vă mulțumesc. 18 pentru, 4 împotriva. Nu pot să citesc foarte bine pe mașina de acolo. 18 pentru, nici 4 împotriva și 0 abțineri. Repet, 18 pentru, 4 împotrivă și ce obținere. Trecem acum la 22. Amendamentul, compromisul numărul 3. Cine este pentru? Cine solicită să intervină? Da, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să începem votul prin a cere colegilor din grupul socialist să retragă amendamentul numărul 20, unde cer Comisiei Europene să-și retragă propunerea sa privind companiile cu răspundere limitată. Ne-am ocupat de acest instrument juridic și eh, colegul nostru este, este raportorul. Se pare că nu vom putea să găsim o soluție și acesta va cădea în ultima instanță. Cu toate acestea, ar fi mai elegant și mai rațional dacă nu ne-am al, nu am alăturat aceste două proceduri, pentru că am adoptat o serie întreagă de soluții de compromis și credem că este un aviz bun în general. Și nu aș dori ca grupul PPE să fie forțat să voteze împotriva acestuia numai din cauza amendamentului numărul 20. Și de aceea, dacă ați avea amabilitatea să-l retrageți, atunci vom vota în favoarea acestuia. Mulțumesc, domnule președinte. Poziția noastră față de SUP este foarte puternică, dar în acest context, față de acest aviz, eu retrag amendamentul 20. Mulțumesc. Euh. Vă mulțumesc vom putea vota pentru compromisul, amendamentul de compromis numărul 3, dacă sunteți de acord. Amendamentul numărul 3, cu mâna ridicată, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 13. 13. Amendamentul 13 cu mâna ridicată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? O să fac un control electronic. Deschidem votul. Ați reușit să votați? Vă mulțumesc, am încheiat votul. Deci nu s-a încheiat votul, n-ați reușit toată lumea să voteze. Deci uh, începem din nou. Îmi pare rău, dar începem din nou. Deci votăm pentru amendamentul 13, din nou, deschidem votarea. A reușit toată lumea să voteze, da? Domnule Breton, totul e clar pentru dumneavoastră? Mulțumesc că am încheiat votul. Rezultatele. 13 pentru și 10 împotrivă și nicio abținere, vă mulțumesc. Trecem acum la amendamentul de compromis numărul 4 cu mâna ridicată. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul numărul 15. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Control electronic. Deschidem votul. Ați reușit să votați cu toții? Încheiem. 12 împotrivă, 11 pentru și nicio abținere. Se respinge ca atare. Amendamentul 18, cu mâna în sus. cine pentru? cine împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 19. Nu, 21. 21 cine pentru? Vă mulțumesc. Cine e împotrivă? Controlul electronic. Deschidem votarea. E deschide, e deschis. On a pu voter le vot. A votat toată lumea, s-a închis votul. Et nous en sommes à... Și am ajuns la 12 voturi împotrivă, 11 pentru și nicio abținere. Mulțumesc. Trecem acum la amendamentul 23, pentru că 20 a fost retras. Vot prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se pare că se, re se respinge, dar mai bine facem și o verificare electronică să deschizi votul. Le vot e clos. S-a închis votul. 12 voturi împotrivă, 9 pentru, nicio abținere. Deci se respinge. Trecem la amendamentul 22. Cu, prin ridicarea mâinii. Cine pentru? Împotrivă. Vot electronic, vă rog, să deschizi votul. Le vot est clos. S-a închis votul. 16 voturi pentru, 7 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Amendamentul 24 prin ridicarea mâinii, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 5, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 36. Cine e pentru? Împotrivă. Verificarea electronică. Pare adoptat, dar nu sunt sigur. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Și rezultatul este 11 la 10. 11 pentru, 10 împotrivă. Și două abțineri. Este deci adoptat. Trec la amendamentul 37 prin ridicarea mâinii. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 38. Pentru. 38, 38 devine caduc. Și 39 la fel. Nu, 39 trebuie, trebuie votat. Bun. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Mă, normal se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru. Împotrivă. Vot electronic. S-a deschis votul. Le vot clos. S-a închis votul. Optsprezece voturi pentru, 5 împotrivă și 3 abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45. Prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Cu mâna ridicată, e toată lumea gata, cine este pentru? Împotrivă? Nu e foarte clar, deci verificarea electronică. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 19 voturi pentru, 4 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Trecem la amendamentul 58. 58, da? Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, Verificarea electronică, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Mulțumesc. S-a închis votul. Unsprezece pentru, 12 împotrivă și 3 abțineri. Se respinge. Bun. Amendamentul de compromis 1 prin ridicarea mâinii. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la votul final. Prin verificarea electronică s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul, 19 voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest text și felicitări. Doamna Reda. La următorul raport, Convenția ONU pentru persoanele cu dizabilități, uh, raportorul mi-a cerut să-i uh, citesc un raport. Doamna Hautala nu poate fi prezentă astăzi aici, dar ar dori să mulțumesc tuturor pentru uh, amendamentele constructive care arată clar că această comisie recunoaște importanța acestei convenții. Săptămâna trecută a redactat două amendamente de compromis care sunt incluse pe lista de vot și sunt introduse ca amendamente orale. Primul uh, amendament de compromis este în continuarea um, alinatului 2 și acoperă amendamentele domnului Buda, uh, doamnei Feragut, și al doilea amendament de compromis uh, acoperă trei amendamente, amendamentul 18, 19 și 21. Aceste două amendamente combină elemente importante pe care domnul Hautala le sprijină și uh, de aceea a redactat aceste compromisuri pentru ca toate elementele cheie din amendamente să fie incluse în avizul final și speră ca toată lumea să poată susține aceste variante de compromis. Mulțumesc! Merci beaucoup, madame. Nous remercierons. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumim și doamnei Hautala și vă mulțumim pentru precizările făcute. Trecem la vot. Începem cu amendamentul 6, prin ridicarea mâinii. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Amendamentul 13, mă scuzați. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Nu. Este un vot pe părți. Prima, deci amendamentul 17, prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17, partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul.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 se adoptă și acum votul final, prin verificare electronică, s-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări raportorului pe care sper să le transmiteți. Mulțumesc foarte mult, votul s-a terminat. Și acum o să facem 5 minute de pauză, nu mai mult, ca să putem să ne luăm locurile pentru a începe discuția următoare. Mulțumesc! Le sujet suivant portant sur la portabilité. Următorul subiect este portabilitatea.

Dragi colegi, în așteptarea președintelui de ședință, vă propun... Nu, văd că domnul Svoboda tocmai a venit, așa încât va putea să conducă ședința. everybody agrees. Yes. Uh, dear colleagues, Dragi colegi, haideți să continuăm. Anunțând deciziile coordonatorilor, în primul rând, domnul Le Breton este numit raportor pentru ridicarea imunității domnului Sotirios Zarianopoulos, Domnul Mario Pintu este raportor pentru imunitatea lui Gheorgos Gramaticakis. Domnul Țviefca este raportor pentru apărarea imunității lui Jane Collins, domnul Cavada, raportor de aviz pentru detașarea lucrătorilor în cazul prevederilor uh, serviciilor, domnul Maștalca este raportor de aviz pentru Convenția Europeană pentru prevenirea violenței împotriva femeilor. Doamna Comodini este raportoare pentru politica culturală a UE, domnul Crisogonos pentru traficul cu uh, faună sălbatică Distribuția raportorilor permanenți pentru următorul semestru este după cum urmează. Temei juridic, domnul Cavada, subsidiaritate, domnul Crisogonos, probleme uh, contencioase, doamna Hautala, comitologie și acte delegate, doamna Ferrara, și codificare și reformare, doamna Butone. S-a luat notă de moțiunea de rezoluție pentru regula 123 din regulamentul de procedură în ceea ce privește costurile administrative generate de UE pentru companii de către Sofie Montel și Florian Filippo. Asta ar fi tot. Și cu permisiunea și consimțământul dumneavoastră, la solicitarea domnului Karim, Putem să discutăm acum punctul 7, pentru că domnul Karim are câteva probleme de, legate de timp. Nu văd nicio obiecție, deci putem trece la punctul 7 și îi dau cuvântul domnului Karim. Chairman, um, thank you. Vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră și tuturor colegilor mei pentru că ați avut răbdare cu mine. Uh, aveți și niște constrângeri de timp. Trebuie să-mi cer scuze pentru colegi, pentru că de câteva săptămâni am lipsit din Parlament și știu că o serie întreagă de colegi au încercat să mă contacteze în perioada respectivă. Uh, Ă, sper că am fost suficient aici pentru ca ă, lumea să știe că nu operez în acest fel în mod obișnuit, dar acum a trebuit să nu fiu aici din cauza referendumului din Regatul Unit și de aceea am călătorit pentru a face această prezentare, însă voi pleca imediat după aceasta. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost de răbdător cu mine și cu absența mea din ultimele săptămâni. pe 23 iunie vă voi putea invita pe toți să bem un pahar și sper să mă uh, uh, scuzați pentru că nu am fost, uh, nu voi fi aici în perioada respectivă. Aș dori de asemenea să mulțumesc colegilor uh, pentru că au avut încrederea să îmi permită să uh, continui cu ceea ce considerăm a fi un punct foarte important, atât din perspectiva națională cât și din perspectiva UE și anume în uh, ceea ce privește raportul de subsidiaritate și proporționalitate pentru acest Parlament. Eu consider că este o chestiune de onoare faptul că am fost în poziția de a putea face această informare în numele acestui Parlament. Și am făcut acest lucru de câțiva ani și vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru uh, felul constructiv în care s-au uh, implicat cu mine. Există și elemente de diferență, bineînțeles, însă uh, sper că vom reuși să le negociem și în viitor, așa cum am făcut-o și în trecut. Vă mulțumesc foarte mult pentru abordarea pe care ați avut-o și vă mulțumesc pentru uh, și mulțumesc și colegilor care timp de ani, de zile mi-au oferit sprijin real pentru a putea să-mi continui rolul și atâția alții care nu sunt în sală în acest moment, doresc să le mulțumesc tuturor. Trecând acum foarte rapid, domnule președinte, uh, raportul meu anterior privind subsidiaritatea uh, a avut succes în sesiunea plenară și uh, mă voi baza pe acesta, uh, referindu-mă în continuare la principiile subsidiarității și proporționalității crescând rolul participării uh, parlamentelor naționale în procesul decizional la nivelul Uniunii. Vă propun acum să uh, administrăm, să uh, vedem câteva dintre recomandările din raport din 2013, uh, acesta se axează mai mult pe subsidiaritate decât pe proporționalitate. Acum aș dori să pun mai mult accent pe aspecte de proporționalitate. Uh, în afară de abordarea și a subsidiarității. Acesta va include mai multe reguli de proporționalitate pentru IMM-uri și va crește uh, valorile de impact ale proporționalității din partea Comisiei. În rapoartele anterioare s-a pus accentul pe evaluarea uh, testelor de subsidiaritate ale Comisiei și nu foarte mult pe proporționalitate. De aceea consider că va trebui să analizăm mai în detaliu proporționalitatea și felul cum funcționează aceasta la nivelul comisiei și cum se evaluează propunerile. Știu că și alte instituții, cum ar fi Comitetul Regiunilor, uh, monitorizează acest aspect al subsidiarității și impactul la nivel regional. Și, dar este important să vedem și legislația uh, privind proporționalitatea în raportul meu, care s-a prezentat în aprilie în plenară, am propus o evaluare uh, pe termen mediu și o verificare a subsidiarității. De aceea, cred că ar fi o idee bună aceea de a defini formatul pentru acest text de subsidiaritate în raportul meu. Vreau să-i reasigur pe colegii mei că nu vreau să subminez dreptul uh, membrilor de a amenda legislația, ci doar dorim să putem să verificăm respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității de-a lungul procesului, pentru că este vorba despre o obligație prevăzută în tratat. Și apoi, legiuitori judecătorii curții vor vedea, uh, vor analiza felul în care vor dori să continue, ținând seama de relevanța negocierilor la nivelul liderilor noștri și ceea ce va fi noul acord uh, cu uh, Regatul Unit, care nu se va aplica tuturor celor 28 de state membre. Am considerat că este important să se includă diferitele aspecte de subsidiaritate uh, cuprinse în raport. Dragi colegi, există un mecanism nou care oferă parlamentelor naționale abilitatea să blocheze legis propuneri legislative ale UE nedorite dacă 16 state membre decid să, se, să o facă. Întotdeauna am favorizat această procedură și sunt bucuros că eh, liderii noștri la nivel național au reușit să eh, obțină susținerea tuturor statelor membre pentru astfel de reformă semnificativă. Este și o extindere de la 8 săptămâni la 12 pentru prezentarea de propuneri privind subsidiaritatea. Și m-am referit la aceste aspecte și în raportul meu anterior. Acest lucru este denumit eh, procesul cartele roșii și acest, acesta uh, și parlamentele naționale sunt implicate mai mult în procesul nostru legislativ. Avem această datorie de a realiza Ah. Și trebuie să vedem uh, ce se întâmplă la nivel european, cum facem evaluarea. Aceste lucruri răpesc abilitatea acestora de a utiliza și învinui Uniunea Europeană pentru niște măsuri care fie n-au fost implementate decât uh, prea târziu, fie au fost complet trecute cu vederea, deci neglijate. Prin urmare, este un element de răspundere aici, de uh, plasat într-un alt loc, dar niciodată nu s-a avut în vedere un veto, nici în acest Parlament, în uh, numeroși ani în care am vorbit despre asta, și nici în felul în care s-a discutat la nivelul liderilor naționali, și nici un veto în felul în care pun eu problema aici, uh, în fața colegilor uh, mei. Și un alt mecanism important uh, în timpul negocierilor se referă la faptul că acum Comisia trebuie să facă o revizuire a corpului legislativ mm, pentru a vedea cum se respectă subsidiaritatea și proporționalitatea, iar pentru asta Comisia trebuie să facă un raport specific de discutat la Consiliul de Miniștri o dată pe an. Și când Consiliul este de acord că ar fi mai bine să existe legislație doar la nivel național sau că Uniunea Europeană a mers prea departe, atunci Consiliul va cere Comisiei să facă o retragere sau să amendeze legislația în cauză. Raportul meu va sublinia și importanța faptului că Comisia va trebui să țină cont de îngrijorările statelor membre și să vadă cum anume pot acționa parlamentele naționale pe niște avize bine justificate, pentru că acum ne axăm pe mici inițiative din partea unui număr mic de state membre. Mecanismul cu cartonașul galben a fost uh, menționat recent în ceea ce privește directiva cu privire la detașarea lucrătorilor. Este pentru a treia oară când procedura de cartonaș galben e lansată, de când a fost introdusă în anul 2009 prin tratatul de la Lisabona. Deci mă voi referi la asta în uh, raportul meu și în opinia mea este important să existe un follow-up suficient la comisie față de îngrijorările manifestate de statele membre. Întrebarea mea este dacă comisia e de față și dacă da, cum are de gând uh, să dea curs îngrijorărilor manifestate de parlamentele naționale față de directiva cu privirea la detașarea lucrătorilor. Subsidiaritatea nu este un lucru de care ar trebui să se teamă UE. Este cheia de a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi, este un instrument esențial dacă vrem să reducem deficitul democratic. Avem climatul politic curent, mai ales din țara mea, din Regatul Unit, cu referendumul ce ne bate la ușă și este important să arătăm opiniei publice generale că aici, la Bruxelles, suntem dispuși să ne aplecăm urechea pentru a fi siguri că uh, dăm legislație europeană doar atunci când este necesar. Deci subsidiaritatea sporește dialogul cu parlamentele naționale și face ca până la urmă să avem o legislație mai bună care să răspundă nevoilor. Mulțumesc colegilor pentru timpul alocat și pentru generozitatea manifestată față de mine și doresc să mulțumesc și comisiei și programului de lucru al comisiei, creat de comisionarii relevanți, pentru a prelua atâtea și atâtea doleanțe în așa fel încât să ne asigurăm că legiferăm în felul în care se așteaptă cetățenii de la noi, adică într-o manieră mult mai apropiată de aceștia și care să răspundă nevoilor lor. Aștept uh, cu nerăbdare evoluția acestui dosar, vă voi prezenta un raport uh, pe mai departe, în speranța că Regatul Unit va fi în continuare în Uniunea Europeană când va trebui să mă întorc cu acest raport aici. Între timp, uh, sunt foarte deschis. Ușa mea e deschisă tuturor, tuturor colegilor, tuturor opiniilor, Așa cum am făcut-o în anii precedenți, voi încerca să încorporez cât cum știu eu mai bine toate ideile cu care mă abordează colegii mei. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim și noi. Observați acum din partea eurodeputaților dacă sunt. Întrebări? Dacă nu, dacă îmi permiteți, aș avea eu o intervenție. Nu? Aș avea eu o intervenție, domnule Karim. Dumneavoastră ați vorbit despre cartonașul roșu, spune președintele, și termenul de 12 săptămâni. În opinia dumneavoastră, mecanismul acesta e limitat la principiul subsidiarității? Pentru că eu când am trecut în revistă textul, mi s-a părut că este un concept mai amplu. Nu că ar fi îndreptat vis-a-vis -vis de Consiliu și nu de Comisie. Am și impresia că nu se limitează la suspiciunile legate de uh, lipsa sau nerespectarea uh, subsidiarității. Raportorul. E bine, în ceea ce privește raportul meu, care este foarte clar direcționat uh, înspre proporționalitate și subsidiaritate, e o definiție aceasta cu care, da, voi lucra și dacă colegii au îngrijorări pe care doresc să le regăsească aici, pentru a vedea dacă putem uh, să ne extindem și către alte uh, domenii, foarte bine, dar eu n-aș vrea să depășim foarte mult domeniul acesta al meu de aplicare, pentru că riscăm să creăm ceva de nerecunoscut. Domnul Anderson. Mulțumesc. Aștept cu nerăbdare munca pe acest uh, dosar și susțin cu tărie ideea că subsidiaritatea trebuie să fie consolidată și că trebuie să funcționeze cartonașul galben. Dar cred că va fi necesar să modificăm tratatul ca să avem un uh, proces, o procedură care să funcționeze bine. Mă îngrijorează însă faptul că o agendă puternică pro-societate, pe care oricum o susțin, ar putea să se încălcească cumva cu o agendă legată de a face legislația mai dificilă. Asta mă îngrijorează pe mine. Și sper ca la final să reușim să descălcim lucrurile. Mulțumesc, spune președintele. Nu mai sunt alte solicitări. Doamna Butone. Chers collègues, Karim, je... Dragi colegi, vă mulțumesc pentru toate observațiile care merg în direcția bună. Am constatat totuși că raportul din 2014 realizat de către comisie este puțin superficial ca de obicei. În ceea ce privește studiile de impact realizate de către Comisie, rezultatul este din nou inacceptabil. Este adevărat că redactarea protocolului numărul doi este mai mult decât problematică prin utilizarea condiționalului, care adesea uh, aduce după sine o motivare contradictorie cu care trebuie să ne uh, mulțumim. Și acest lucru nu este acceptabil cei uh, tre- uh, analizele de impact reprezintă 32% și au nevoie de o îmbunătățire în ceea ce privește subsidiile. Ori cifra de 50% pentru 2014 a fost anunțată în rapoartele din 2012-2013 și putem să ne informăm în ceea ce privește uh, diferența dintre aceste cifre. În general, acest lucru a fost propus. Este imperativ ca aceste analize de impact să intervină la mijlocul perioadei și la sfârșitul procesului legislativ pentru că propune propunerile pot să evolueze în mod considerabil uh, termenul pentru un Parlament Național pentru a prezenta un aviz motivat este prea scurt și este numai la începutul procesului, trebuie să se extindă la întreaga, uh, la întreaga perioadă legislativă sau cel puțin pentru, diferitele, pentru momentele la care mă voi referi. Parlamentele Naționale trebuie să, să Uh, fie mai bine informate uh, în ceea ce privește diferitele proceduri. Programul COSA din, 12, din 14 iunie nu consacră decât 15 minute pentru procedura de cartonaș galben și verde. Este insuficient în fina. În definitiv, sistemul prevăzut dovedește în ce măsură Uniunea Europeană nu are interes să uh, uh, acorde importanță acestui principiu pe care l-a considerat totuși un principiu de drept consacrat. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc. Doresc să dau acum cuvântul domnului Leardini din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Am de făcut câteva comentarii în numele Comisiei față de prezentarea raportorului. Ne axăm pe principiul proporționalității și e salutar acest lucru, pentru că subsidiaritatea a fost uh, studiată îndeaproape, dar poate că acum a sosit momentul să ne axăm și pe proporționalitate, iar Comisia, ca parte a agendei pentru o mai bună reglementare, întreprinde eforturi importante pentru a implementa pe de-a întregul proporționalitatea. Asta în selecția instrumentelor de reglementare și în intensitatea uh, de care se dă dovadă în propuneri. Și e un moment bun pentru că avem uh, noul acord interinstituțional pentru o mai bună reglementare și acolo sunt prevăzute câteva norme cu privire la subsidiaritate și proporționalitate și eu cred că cu cât devenim mai concreți, cu atât mai bine. În al doilea rând, e vorba de cifrele care au fost menționate de unul din membrii cu privire la redepunerea uh, dosarelor la organismul de scrutin. E vorba de ce se verifică. De-a lungul anilor, acest organism a fost consolidat și acum, iată că, la nivel sectorial, la nivelul directoratelor generale, poate face să fie redepuse proiectele de studiu de impact pentru propunerile legislative dacă se consideră că uh, nu s-a obținut o calitate suficient de bună inițial. Iar comisia aceasta se uită foarte atent la respectul față de subsidiaritate. Cifrele acestea per se n-au o valoare uh, în sine. E vorba de faptul că se atrage atenția cu privire la respectarea subsidiarității și depinde totul foarte mult de numărul propunerilor legislative pregătite într-un an comparativ cu altul și numărul domeniilor în cauză. Deci, ă, din reducerea redepunerilor nu putem deduce că ă, a scăzut respectul față de subsidiaritate. Iar cu privire la cartonașul galben, da, am primit avizele justificate din partea 14 instanțe, deci uh, trebuie să vedem ce se întâmplă pe mai departe, pentru că este dincolo de ceea ce, uh, de ceea ce lansează cartonașul galben. Și acum uh, reflectăm la asta. Sunt trei căi prevăzute prin protocolul numărul 2 în tratat. Comisia poate amenda, menține sau retrage o propunere. Este a treia oară în istorie când avem un cartonaș galben pe una din propunerile noastre și în primele două cazuri au fost uh, diferite soluții care au fost găsite. Într-o primă fază, Comisia și-a retras propunerea și în al, în, a doua, în al doilea caz și-a menținut propunerea, dar cu o justificare. Deci e o etapă incipientă acum și e prematur să vă spun ce se va decide în colegiu, dar pot să vă spun că da, mecanismul de cartonaș galben a fost cumva inițiat și comisia acum se uită la conținutul avizelor, pentru că am primit 14 și acum trebuie să analizăm totul pe conținut. E mult material de analizat și după aceea colegiul va decide uh, cum să procedeze pe mai departe. Domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Dacă dorește domnul Karim să facă câteva comentarii. Domnule președinte, nu prea pot să reacționez la multe. Am auzit aceste mesaje, nu pot să fiu de acord cu tot ceea ce s-a vehiculat în sală, dar uh, mi se pare totuși că atitudinea este una constructivă și mi oferă un bun temei de lucru, pentru că voi putea începe să examinez câteva dintre conceptele mai ample care au fost lansate și să văd ce pot încorpora în text, dar mi se pare că avem uh, cumva aceeași lungime de undă, să spun, și sunt încurajat mai ales de ceea ce am auzit din partea comisiei. Și da, văd promisiunile lui Franz Timmermans, care uh, a spus de la bun început ce dorește să facă, mai ales acum că avem și noul acord interinstituțional. E o bună bază de lucru care ne permite să oferim un raport care să construiască pe ceea ce am făcut, dar care chiar să ducă lucrurile mult mai departe față de unde ne situăm acum. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președintele. Prin urmare, putem să închidem acest punct 7 și vom continua cu punctul 15 de pe ordinea de zi, care se referă la un schimb de opinie cu privire la portabilitatea transfrontalieră de conținut online pe piața internă și dau cuvântul raportorului, care este domnul Cavada. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori în primul rând să fixez câteva principii generale care guvernează acest textul, proiectul de raport care vă va fi prezentat în rapid trebuie să răspundă la cinci principii generale. Primul este acela că regulamentul portabilitate trebuie să fie proporțional cu realitatea pieței de uh, vânzări online și cu numărul potențial de utilizatori a acestor servicii la nivel transfrontalier, de care și este vorba de 29 de milioane de persoane și anume 5,7% din consum, consum, consumatorii europeni. Al doilea principiu este acela că regulamentul portabilitate nu trebuie absolut deloc să aducă un prejudiciu nivelului de protecție stabilit de către dreptul de autor și de către drepturile Uniunii din simplu motiv că este sursa bogăției și activității culturale și nu vedem niciun motiv pentru ca această bogăție să ajungă în alte mâini. Al treilea principiu este că respectul principiului teritoriului teritorialității trebuie să fie consacrat. Portabilitatea transfrontalieră nu poate să fie asimilată accesului transfrontalier care duce la o etapă spre, spre un acces confuz în acest domeniu. Al patrulea principiu uh, temeiul juridic, care este socul acestui proiect juridic, trebuie să fie conceput ca o excepție în favoarea portabilității și nu ca o nouă normă pentru a modifica sau pentru a dilua dreptul de autor și al cincilea principiu este acela că relațiile contractuale între uh, furnizorii de servicii și cei în drept trebuie să fie neutralizate punerea în aplicare a portabilității nu trebuie să ducă la renegocieri contractuale în sus, în amonte. Vreau să insist asupra anumitor puncte. În primul rând, în ceea pe cadrul de aplicare al regulamentului. Regulamentul va trebui să se aplice în mod automat serviciilor de conținut online care sunt furnizate pe baza unei remunerații, pentru că furnizorii de servicii de acest tip sunt deja în măsură să verifice uh, statele membre de reședință ale abonaților lor. Acest uh, este gratuit, trebuie să beneficieze de domeniul de aplicare al regulamentului dacă furnizorii de acest tip de servicii au mijloacele tehnice și mijloacele financiare pentru a se confirma exigențelor regulamentului, atunci vor putea să aleagă să se supună acestuia. Furnizorii de servicii gratuite trebuie să fie liberi să evalueze pertinența reală a portabilității în raport cu volumul și cu uh, ceea ce se petrece pe piața lor. Uh, și în ceea ce privește aplicarea regulamentului, portabilitatea nu trebuie să aducă după sine costuri de punere în aplicare disproporționate. Portabilitatea reprezintă, bineînțeles, uh, un lucru pentru anumiți consumatori și mari furnizori de servicii de conținut online nu trebuie să devină o povară pentru actorii mai modești, care sunt foarte numeroși în Europa în special, și în special serviciile publice care în această chestiune vor avea mai multe dificultăți decât întreprinderile private. Al doilea punct pe care doresc să-l detaliez este acela al elementelor de definiție. Proiectul de regulament se bazează pe două concepte cheie pe care va trebui să le avem în vedere și pe care va trebui să le precizăm, să definim statul membru de reședință și prezența temporară într-un stat membru altul decât statul uh, de reședință generală. Pentru statul membru de reședință, Înțeleg prin asta statul membru în care abonatul își are reședința obișnuită și unde se întoarce în mod regulat și unde este abonat în mare măsură, unde consumă. Prin prezență temporară înțeleg un sejur delimitat în timp și nu permanent. În spiritul regulamentului trebuie să fie vorba despre o perioadă tranzitorie din motive personale sau profesionale. Este, poate fi vorba și de perioade permanente petrecute în afara statului membru de, reședin, de reședință, însă delimitate totuși în timp și care au în sine o reîntoarcere în statul membru de reședință. Ne putem gândi aici, bineînțeles, la studenții Erasmus, la funcționarii detașați, la întreprinzători în misiune determinată, deci ne putem gândi la foarte multe categorii. Este exclus ă, introducerea unei limite de timp una unui număr de zile sau de săptămâni sau de luni în regulament, pentru că atâta timp cât criteriile de verificare ale reședinței obișnuite fac obiectul unei definiții robuste, stricte, serioase și controlate, și deci nu este nevoie în aceste condiții să ă, stabilim o limită de timp pentru consumator, pentru că este un lucru acrobatic, puțin realist și dificil de aplicat. Al treilea punct la care aș dori uh, să mă opresc se referă la criteriile de verificare ale statului membru de reședință ce acesta este, bineînțeles, un punct cheie. Criteriile de verificare ale statului membru de reședință al banatului trebuie să fie inserate într-o listă uh, semideschisă. Prin asta înțeleg o listă care include criterii stricte uh, pe care furnizorii trebuie să le aleagă în funcție de modelul lor comercial, pe de-o parte, și pe de altă parte o deschidere spre toate criteriilor și uh, există un acord prealabil, care fac obiectul unui acord prealabil între cei îndrebi și furnizori și care să aducă suficientă securitate ca și criteriile înscrise în listă, pe de altă parte. Acest compromis este foarte virtuos. În primul rând, trebuie să permită să aducă o siguranță suficientă celor în drept, fără a lăsa să scapă furnizorului posibilitatea de a-și alege criterii de verificare cele mai adaptate pieței lor. În al doilea rând, permite în egală măsură să se adapteze în viitor lista la, unor, la une inovații potențiale în materie de criterii de verificare care, sub efectul progreselor tehnologice, nu vor înce- uh, întârzia să apară. Mă scuz pentru uh, felul în care am interpretat. În ceea ce privește ultimul punct, pe care aș dori să-l semnalez odată ce verificarea statului meu de ședință al abonatului s-a realizat. În momentul abonării, furnizorul poate să efectueze un control al adresei sale pentru a identifica uh, uh, felul că, faptul că acel client utilizează de mai multe ori serviciile online într-un alt stat decât statul ședinței sale obișnuite. Este vorba aici de a urmări deplasările consumatorului, nu este vorba de a ajunge la un fel de geolocalizare precisă, ci este vorba doar de a semnala uh, repet, consultarea repetată a serviciilor de conținut online al abonatului în afara statului său membru unde își are reședința pentru a evita derive. Și pentru Vreau să vă mai reamintesc că aceste criterii de verificare sunt uh, supuse dispozițiilor directivei privind protecția datelor personale și avem un cadru care poate să, fie, uh, să funcționeze în deplină siguranță. Următorul punct se referă la aplicarea regulamentului. Aplicarea regulamentului, retroactivitatea regulamentului propus de către comisie, care are în vedere o punere în aplicare a, și la contractele uh, încheiate înainte de punerea în aplicare, aceasta este calea, calea pe care uh, trebuie să o urmăm. În schimb, uh, Comisia prevede un termen de șase luni de transpunere a acestui regulament. Eu preconizez mai degrabă o perioadă de un an, astfel încât toată lumea să se poată adapta. Punerea în aplicare a măsurilor de verificare și și verificarea concretă a mișcărilor abonaților care duc la o portabilitate trebuie să uh, aibă la dispoziție mai mult de timp decât șase luni ca și punerea în conformitate a contractelor semnate înainte de adoptarea regulamentului, pentru că, în fapt, avem uh, o organizare uh, foarte complicată de organizat. Trebuie există un cadru, trebuie, trebuie să evităm fraudele și trebuie să evităm ca piața uh, furnizării să nu aducă niciun prejudiciu participanților. În ceea ce privește ultimul punct, recapitularea calendarului, patru observații pe care doresc să vi le propun. Proiectul de raport va fi supus serviciului de traducere al Parlamentului European pe 21 iunie. Vă mulțumesc! pentru că ați notat date, 21 iunie, deci, pentru acest raport. Vom discuta despre conținutul acestui proiect de raport pe 11 iulie. Termenul de depunere pentru amendamente este fixat pentru 15 septembrie și, în final, ultimul punct, proiectul de raport va fi votat în Comisia Juridică, dacă totul se desfășoară așa cum trebuie, pe 13 octombrie. Doresc să vă repet datele pentru a vă ușura uh, agenda. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, și dragi colegi, pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Doamna Reda are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și mulțumesc raportorului pentru faptul că a subliniat ideile esențiale, încadrându-le în timp. Suntem de acord. E important să avansăm rapid cu această propunere. Comisia a spus cât se poate declar că este doar un prim plan, un uh, aperitiv, cum ni s-a spus, pentru a aborda problema geoblocării de conținut. În interesul consumatorului este perfect necesar să ajungem rapid la un acord. Și apoi, în ceea ce privește numeroasele principii generale subliniate de raportor, suntem de acord cu ele, în mare parte. De exemplu, să noi introducem o limită specifică de timp. Mă gândesc la studenții Erasmus, care pot fi un grup aparte beneficiar și trebuie subliniat că, mai ales în interesul acestor oameni, e important să clarificăm încă din această propunere că orice provider de servicii nu este obligat să ofere doar repertoriul uh, țării gazdă. De exemplu, dacă studentul merge din Franța în Italia ca parte a unui program de schimb Erasmus, atunci service providerul nu este obligat să le arate doar programele din Franța, ci să aibă acces și la programele din Italia, în interesul de a putea uh, învăța limba și de a interacționa cu cultura locală, dacă acolo se află. Asta este intenția comisiei și este un lucru care trebuie clarificat, poate printr-un considerent. Mai este un uh, subiect cu care nu pot fi de acord cu raportorul. E vorba de verificările regulate ale IP-ului ca formă de control a reședinței. Adică de dragul clarității regulamentului, eu nu cred că este posibil să avem adresa IP care să fie și unitate de măsură a reședinței temporare și uh, unitate de verificare a reședinței. Pentru că aici este vorba despre cazuri în care reședința și prezența temporară nu sunt lucruri similare. Deci ori adresa IP arată reședința, ori arată uh, locația temporară, una din două. Și bineînțeles, e posibil să spunem că întoarcerea regulată uh, la un loc de reședință este un element a ceea ce înseamnă reședința, dar a operaționaliza totul cu verificarea IP-ului ar implica faptul că consumatorii trebuie să utilizeze serviciul într-un anumit fel pentru a se încadra în acest regulament din perspectiva protecției datelor, trebuie să fim foarte, foarte prudenți. Orice verificare impusă service providerilor trebuie să fie proporțională. Nu să creăm uh, un profil cu privire la felul în care circulă un utilizator. La cum arată lucrurile acum, adresa IP este suficientă pentru service provider ca să dea acces uh, în momentul în care se află utilizatorul într-un anumit uh, stat membru. Să nu amestecăm aceste lucruri acum, în așa fel încât IP-ul să fie și un criteriu al stabilirii reședinței. Eu cred că găsim alte criterii care să fie operaționale, de exemplu, cardul de credit sau contul bancar. Sunt niște măsuri proporționale, adică deja astăzi este mult mai ușor să-ți schimbi adresa de IP decât să deschizi un uh, cont nou într-un alt stat membru. Este și o metodă mai sigură de a proceda și n ar exista niciun fel de conflict pentru ca adresa IP să fie utilizată și pentru stabilirea reședinței, dar și pentru stabilirea prezenței temporare. Perfect de acord cu retroactivitatea propunerii, și cu faptul că contractele n-ar trebui să fie renegociate. Dar tocmai în lumina acestui fapt, credem că șase luni ajung. Dacă nu există necesitatea de a renegocia contractul, atunci implementarea propunerii ar trebui să fie posibilă uh, și să fie rapidă. Asta, bineînțeles, și în interesul consumatorilor. În concluzie, așteptăm cu nerăbdare proiectul de text al raportorului ca să aprofundăm această discuție și să intrăm în detalii. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Fos. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc, în primul rând, să o scuz pe colega mea, Angelica Nibler. Din păcate, ea nu poate fi prezentă pentru că are alte obligații astăzi. De aceea o înlocuiesc eu și în numele colegei mele domnule raportor, doresc să vă mulțumesc pentru contribuție. Dumneavoastră și colegilor dumneavoastră, doamna Nibler consideră că și propunerea Comisiei despre portabilitatea conținutului online este o propunere foarte bună. În esență, trăim într-o eră în care pentru mulți cetățeni este perfect normal ca pe anumite perioade de timp, mai scurte sau mai lungi, să stea în străinătate. Și bineînțeles că în acele călătorii nu vrei uh, să te lipsești de bunurile de care te poți bucura acasă, inclusiv abonamentele pe care le, le-ai încheiat. Doamna Nibler dorește să facă câteva observații cu privire la această propunere de regulament. În primul rând, în opinia colegei mele, ar fi foarte important să subliniem încă o dată că uh, în cazul acestei propuneri de regulament e vorba de portabilitatea transfrontalieră, dar nu este vorba de accesul transfrontalier la conținut online. Deci, să zicem că, am, că mă bucur de câteva servicii în Germania. Să zicem Sky Sports, am canalul Sky Sports. Și uh, e vorba de a avea acces la acest canal și în Spania, fără ca un spaniol să aibă și el accesul la același serviciu. Și apoi, un alt element central E vorba de definiții. E vorba de uh, reședință. Noi credem că e important să fim mai preciși în ceea ce privește definiția și felul în care se verifică această noțiune. Prioritate este pentru noi faptul că lucrurile trebuie să fie cât se poate de debirocratizate. Și în cazul în care vrem o definiție solidă, cu o posibilitate solidă de verificare, atunci trebuie să fim uh, foarte clari în exprimare. Un al treilea element. Nu credem că are vreun sens să avem o vedere serviciile libere, care să fie și ele preluate în regulament, pentru că de multe ori la aceste tipuri de servicii nu apar niște condiții contractuale și nu există posibilitatea de a verifica uh, reședința din statul membru al uh, a, utilizatorului, mă scuzați. Cel mai bine este ca aceste servicii libere să beneficieze de un opt-in. Per total, așteptăm cu nerăbdare discuțiile adiționale și rezultatul acestora. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Căster! Mulțumesc foarte mult! Noi, eh, cei de la SND, salutăm eh, propunerea Comisiei cu privire la portabilitatea conținutului online și a serviciilor de conținut online. Este o abordare potrivită pentru ca cetățenii europeni să se poată bucura de conținut online la nivel transfrontalier. Este un element uh, nucleu al propunerii comisiei. E vorba de felul în care interpretăm din punct de vedere juridic uh, accesul la acest conținut online, adică aceste uh, conținuturi trebuie să poată fi accesate și în momentul în care uh, uh, un cetățean se află pe o perioadă bine determinată într-un alt stat membru. Poate fi utilizată portabilitatea și oferită fără licențe în uh, statul membru în care se călătorește. Și este foarte important să vedem ce se întâmplă cu reședința temporară. În opinia noastră, n-ar trebui să existe o limitare ca timp. Mi se pare că putem să reglementăm totul printr-o definiție a statului de reședință mi se pare că ar fi suficient. Susțin uh, definiția statului de reședință din propunere. E vorba de un stat membru în care abonatul locuiește în mod obișnuit și în care se tot întoarce. Iar furnizorii de servicii trebuie să poată verifica statul de reședință pentru a preîntâmpina orice formă de abuz pentru asta, bineînțeles, e nevoie de instrumente de verificare. Aceste instrumente trebuie să fie proporționale și verificabile. Nu e vorba de faptul că mm, se vizează aici o depășire a a uh, acestei noțiuni. Deci uh, sunt, nu suntem de acord cu o verificare a, uh, constantă. Aceste măsuri trebuie să fie proporționale, proporționale și să ofere siguranță juridică mai ales în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, care trebuie să fie garantată orice ar fi. Obiectivul nu este ca uh, sistemul acesta să fie unul strâns legat de felul în care se acordă licențele. E vorba de producția și distribuirea de uh, conținuturi culturale până la urmă. Și apoi trebuie să vedem ce se întâmplă cu service providerii care nu cer pentru oferta lor bani. Uh, mi se pare că ar trebui să fie preluate și aceste conținuturi în uh, regulament, mai ales uh, dacă trebuie verificată reședința sau statul de reședință și în cazul acestora, ca și în cazul serviciilor plătite. Și mi se pare că, până la urmă, rezultatul trebuie să fie unul simplu și fezabil pentru toată lumea, în așa fel încât cât mai mulți cetățeni de aici, din Uniunea Europeană, să poată să se bucure de aceste rezultate exact în baza a ceea ce ne-a propus domnul Cavada și exact în sensul a ceea ce au propus colegii. Eu unul sunt sigur că vom găsi o soluție aici, la jurii. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Schmiman, în numele președinției neerlandeze. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea pentru regulamentul de portabilitate este un prim pas important pentru a crea piața digitală unică. Să capacităm piața aceasta digitală pentru că este o prioritate cheie a președinției olandeze. Statele membre și-au manifestat sprijinul politic puternic pentru acest uh, demers uh, la Consiliul din februarie și de atunci experții au depus eforturi considerabile pentru o propunere și pentru un text de compromis. Am examinat de cinci ori la grupul de lucru și un alt text de compromis uh, la nivelul reuniunii atașaților pe 26 aprilie. Un spirit constructiv uh, în baza căruia delegațiile au cooperat și iată cu rezultate foarte bune într-un timp extrem de strâns. Pe 13 mai a fost găsit un compromis la Coreper. Și dacă într-adevăr uh, se confirmă acest compromis la Consiliul de Competitivitate săptămâna aceasta, vom putea începe trialogul. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Următorul vorbitor, raportorul. Aș vrea pur și simplu să mulțumesc pentru contribuțiile prezentate și să vă spun că în aceste condiții, ținând seama și de cele spuse de către Consiliu, vom încerca să lucrăm cât se poate de rapid pentru a nu ajunge încă o dată, a nu ne întoarce în urmă și pentru ca Parlamentul să uh, sprijine un executiv și nu invers. Vă mulțumesc Vom fi foarte atenți la observațiile dumneavoastră și vă stau la dispoziție în totalitate. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Acestea fiind spuse, am uh, încheiat uh, punctul 15 și trecem acum mai departe la punctul 25. E vorba de examinarea proiectului de raport în ceea ce privește normele de drept civil despre robotică. Dau cuvântul raportoarei, doamna Madi Delvaux. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, ianuarie 2015, Comisia noastră a decis să creeze un grup de lucru în ceea ce privește implicațiile juridice și etice ale roboticii. Și mă bucur foarte mult că vă pot prezenta astăzi proiectul de raport. El a fost transmis ieri într-o formă incompletă care ar trebui să aibă și o notă explicativă, dar voiam să respect calendarul pe care ni l-am uh, fixat, să facem prezentarea în mai. Odată ce am început uh, lucrările, ne-am dat seama imediat că problemele legate de robotică depășesc competențele propriu-zise ale comisiei noastre. Și deci vreau să las suficient timp membrilor, dar și altor comisii pentru a avea un aviz. Și tocmai de aceea am stabilit uh, termenele de punere a amendamentelor în octombrie 2016. Aș vrea de asemenea să le mulțumesc tuturor membrilor grupului de lucru și în special uh, membrilor secretariatului Comisiei noastre, serviciilor juridice, politice și în special Stuart care Stoa, mă scuzați, care a lansat un studiu în ceea ce privește efectele dezirabile și indezirabile ale roboticii. Văd că avem reprezentanța STOA aici și mi-au promis că raportul lor va fi transmis cât mai curând. În ceea ce privește subiectul nostru, am constatat că piața roboticii se dezvoltă cu o viteză vertiginoasă și că totul ne face să ne gândim că ne găsim în fața unei noi revoluții industriale. Robotica este inteligența artificială, este un sector de viitor și realist să spunem că roboții vor fi din ce în ce mai prezenți în toate sectoarele de activitate, în producția industrială, în transporturi, cred că dronele au apărut deja și mașinile fără șofer sunt gata să circule pe drumurile noastre și se găsesc în faza de testare, dar de asemenea și în agricultură, în serviciile de menaj, în educație, ca să nu mai vorbim de jucării, unde roboții sunt omniprezenți și vorbesc în cunoștință de cauză. Roboții vor deveni din ce în ce mai inteligenți, mai autonomi și viitorii roboți nu vor fi programați să repete tot timpul aceeași sarcină, ci să se descurce pe compropriu și să ia decizii și să facă sarcini care până acum erau uh, uh, realizate în mod exclusiv de oameni. Trebuie să ținem minte că industria europeană este la conducerea producției de uh, Uh, servicii robotice reprezenta 32% din producția mondială de roboți în 2013, dar vedem că Japonia, China, Statele Unite sunt uh, o concurență puternică și dacă nu vrem ca piața europeană să fie invadată de roboți care să vină de pe alte continente și care să nu respecte normele și valorile noastre, trebuie ca Europa să se mobilizeze. Uh, le defi du législateur consiste Provocarea legiuitorului constă în însoțirea acestei evoluții, în a ne gândi la consecințe și în a crea un cadru suficient de flexibil ca să nu rănească industria, dar în același timp și suficient de strict pentru a proteja consumatorul și nu numai ci cetățeanul pentru a apăra demnitatea omului și coeziunea societăților noastre. Nu pot să intru în detalii cu toate propunerile care au fost făcute, pentru că datorită colaborării tuturor raportul este destul de complet, dar ar putea fi completat pe mai departe, dar aș vrea să menționez domeniile cele mai sensibile. Ceea ce ar fi, ar fi foarte dificil, fără îndoială, este protecția vieții private, fluxul de date și proprietatea acestora. Roboții nu pot să funcționeze dacă nu sunt interconectați. Deci au nevoie de date și aici va trebui să veghem tocmai la acest echilibru și să respectăm proporționalitatea. Să știm cu ce obiectiv și în ce proporție este necesar să se strângă aceste date. A doua problemă este securitatea. Nu vreau să vorbesc aici de uh, cibercriminalitate, dar trebuie să veghem ca roboții de la uh, concepție să fie făcuți astfel încât să poată include un maxim de dispozitive de securitate. Uh, deci trebuie să lucrăm la standardizare, dar de asemenea și pentru că standardizarea este necesară și pentru a evita fragmentarea pieței unice. Avem industrii în anumite țări europene care sunt care au mult succes, dar va trebui să ne asigurăm că piața unică poate funcționa. Și va fi și problema drepturilor de autor, pentru că deja există roboți și vor exista și alții care sunt creatori de opere. Deci cum să gestionăm această problemă a drepturilor de autor? Apoi, domeniul sănătății. Roboții dau diagnostice și atunci care va fi rolul medicului? cu posibilitatea de a avea proteze robotice care sunt capabile să repare omul în caz de handicap sau de accident, vreau să știu dacă definiția noastră a sănătății va fi uh, modificată. Eu cred că Există, va, va fi nevoie să avem comitete de etică în fiecare spital și centru medical pentru a rezolva și această problemă. Uh, Marea preocupare care tot revine este aceea locurilor de muncă. Este o preocupare uriașă, pentru că uh, roboții, uh, întrebarea este dacă roboții vor uh, lua locul oamenilor la locurile de muncă și părerile sunt împărțite jumate-jumate. Dar deocamdată nu știu nimic și atunci cum vor acționa oamenii și roboții? Care sunt calificările care vor fi necesare pentru aceste interacțiuni? Presupunând că locurile de muncă dispar, ce, cu ce se vor ocupa oamenii? Cu ce își vor umple timpul? Pentru că industria de divertisment ar trebui să se gândească la asta și să se gândească și cum se vor finanța oamenii. Poate ar trebui să ne gândim la introducerea unui venit universal. Problema cea mai urgentă care trebuie rezolvată este cea a competenței comisiei noastre, și anume responsabilitatea roboților. Regulamentul actual nu răspunde cerințelor impuse de robotică și de aceea facem apel la Comisie să vină cu o propunere bazată pe responsabilitate strictă, care este valabilă în momentul de față pentru roboți, pentru roboții aflați pe piață și pentru roboții care vor ieși pe piață în anii următori. Se pune de asemenea și întrebarea și problema creării unei asigurări obligatorii pentru uh, roboți, așa cum există pentru mașini și dacă e cazul cu un fond de indemnizații. Deci industria asigurărilor uh, va avea și ea un rol jucat. În același timp, raportul solicită Uh, supravegherea evoluțiilor, pentru că noi, roboți care sunt din ce în ce mai autonomi, independenți și inteligenți, sunt uh, deja utilizați ca experimente în diverse laboratoare de cercetare din toată lumea și deci va trebui să analizăm care sunt cele mai bune soluții pentru a găsi răspunsurile la provocările de mâine și în ce măsură trebuie să acordăm o personalitate robotului cu drepturi și obligații. Dar cred că asta este deja o întrebare la care nu suntem obligați să răspundem astăzi, dar pe care nu trebuie să o uităm. Nu vom găsi răspunsuri la toate întrebările, dar avem obligația de a fi mai atenți și de a nu asista ca spectator sau consumator la utilizarea roboților de toate categoriile. Eu recomand o abordare cât de cât sistematică, deci să începem să identificăm diversele categorii de roboți pentru a permite înființarea unor registre, astfel încât să putem identifica roboții și solicit și crearea unei agenții de robotică care să aibă expertiza necesară, nu doar în ceea ce privește știința și tehnologia, ci și în ceea ce privește reglementarea și problemele de etică înainte de toate. Aș vrea să lansez un apel către Comisie și către statele membre care finanțează cercetarea să nu se facă doar cercetare în ceea ce privește tehnologia, ci să se gândească și la consecințele societale pe care uh, venirea acestor roboți le-ar putea avea asupra vieții noastre de zi cu zi. Nu în 5 ani, dar uh, momentul nu este chiar atât de departe. În 20-25 de ani va apărea și trebuie să reflectăm și să ne pregătim și să pregătim societățile noastre pentru această provocare. Cred că este rolul nostru să definim principiile conform cărora vrem să se dezvolte robotica și dacă acționăm suficient de repede pentru a putea influența standardizarea care uh, va exista obligatoriu la nivel mondial. Și tocmai de aceea uh, rezoluția Uh, propune recomandări pentru Comisia de Etică în centrele de cercetare, dar și în uh, punerea pe piață și uh, recomandări pentru dezvoltatori, pentru creatorii roboților și pentru utilizatori. Cred că este foarte important să ne punem de acord asupra acestor principii și să transmitem acest mesaj atât Comisiei, care îi solicităm să acționeze, dar și industriei care, după părerea mea, așteaptă niște definiții și niște recomandări din partea uh, politicului, pentru că este nevoie de o certitudine juridică, este nevoie de un cadru juridic pentru ca ei să poată merge mai departe. Uh, o să mă opresc aici sperând că veți citi cu multă atenție raportul și că veți contribui cu observațiile dumneavoastră pentru ca acesta să fie cât mai complet și cât mai concret cu putință. Și mă bucur mult de cooperarea de care am avut parte. Și pentru a finaliza, domnule președinte, Termenul limită pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pentru 25 octombrie pentru a lăsa suficient timp și celorlalte comisii să discute propunerea și mi-ar plăcea mult ca adoptarea în Comisia Jurii să fie prevăzută pentru 29 octombrie și să putem uh, adopta în, plenara, în ultima plenară din decembrie. Ar fi un cadou frumos de Crăciun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Comodini! Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, am parcurs proiectul de text prezentat și pregătit de doamna Delvo și raportarea merită aprecierea noastră pentru tot ceea ce a întreprins până acum, pentru toată munca, pentru că multe din dezbaterile pe care le-am avut la grupul de lucru se regăsesc în acest text. La fel și numeroasele discuții pe care le-am avut cu experții din domeniu și mare parte din ceea ce e cuprins în raport descrie corect situația, s-a ținut cont de ce ne-au sfătuit experții, s-a ținut cont de discuțiile în cadrul acelor reuniuni. Apoi, un aspect, un alt aspect care merită un accent mai puternic în raport se referă la felul în care se dezvoltă roboții și felul în care sunt utilizați în viața socială, felul în care ne schimbă stilul de viață. Raportul sublinează în mod corect dificultatea cu uh, ocuparea, la fel și alte aspecte în care roboții și inteligența artificială ne vor schimba viața, sau cel puțin așa se estimează. Personal, aș vrea să ne axăm puțin și pe elementul social, felul în care ne schimbă viața, așadar, roboții. Și este foarte clar că în Europa există mult know-how în acest domeniu, dar vine concurența din afara Uniunii Europene și asta din ce în ce mai mult – și este un val uh, căruia îi putem face față cu inovare și cu dezvoltarea propriilor sectoare. Deci trebuie să rămânem în fruntea acestei mișcări. Pentru a face asta, trebuie nu doar să dăm regulamente și să oferim certit- dar trebuie să oferim și certitudine juridică domeniului nostru de inovare. Și mai mult decât atât, cred că trebuie să găsim o abordare echilibrată. Asta ce înseamnă? Să ajutăm pe acești oameni să se dezvolte și să creeze mai mult, totodată păstrând demnitatea umană și respectarea valorilor fundamentale. Consider că raportul propus este un bun punct de pornire pentru a face față provocărilor și da, sunt uh, probleme cărora nu le vom găsi o soluție nu astăzi și nu cred că nici în viitorul apropiat, mai ales pentru că nici măcar nu avem idee ce fel de roboți autonom vom avea pe viitor. Dar această incertitudine ar trebui să fie și ea reflectată în munca noastră, pentru că munca noastră trebuie să ofere un cadru flexibil ce să poată fi adaptat în funcție de evoluții, pe măsură ce apar acestea. Închei prin a sublinia cât de important este să avem o piață internă completă, finalizată, cu interconectivitate, mai ales când uh, discutăm despre această inteligență artificială. Discutăm, de exemplu, despre mașinile care se conduc singure. Ei bine, iată un domeniu unde regulile trebuie să fie unitare de la un stat membru uh, la celălalt. Mulțumesc! Thank you as well. Before I give the floor... Mulțumesc și eu. Înainte să dau cuvântul celorlalți colegi, vă reamintesc că avem mai puțin de jumătate de oră la dispoziție și mai avem încă patru puncte. Deci nu uitați acest lucru. The next one is Mr. Anderson. Domnul Anderson. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Dalvo a spus că a fost o plăcere să prezinte acest raport. Pot să spun că a fost o plăcere și să-l citesc. Este o reflectare foarte bună a activității grupului de lucru în această perioadă de mai bine de un an și dă senzația că în sfârșit ne apropiem de sfârșitul începutului cu acest uh, proces foarte lung. Cred că, așa o să fiu foarte succint, Există niște aspecte pe care le-am tratat în profunzime, uh, în profunzime, mă scuzați, cum ar fi răspunderea civilă. Dacă toate ar fi Uh, toate subiectele tratate cu la fel de multă atenție, raportul ar fi fost de 10 ori mai gros. Deci uh, trebuie să intrăm în mai multe detalii pe mai multe aspecte importante și mă bucur că avem un termen limită pe 25 octombrie pentru a scrie mai multe amendamente. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cavada. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că este o etapă fundamentală pe care acest continent trebuie să o pună în aplicare și, doamnă Delvo, am uh, uh, sentimente împărțite. Sunt uluit de calitatea activității grupului de lucru pentru că ați inclus aproape tot și apoi vă invidiez pe de altă parte pentru că uh, o să pic foarte prost din cauza dumneavoastră. O să mă gândesc foarte serios la acest, acest lucru. Vreau să fiu rapid, domnule președinte, și să spun că nu, acest subiect nu poate fi tratat așa cum uh, tratăm noi subiectele în cadrul acestei instituții. Este un element uh, fundamental care va înlocui în timp uh, utilizarea mecanicii, electricității, depășește invenția vaccinului, pentru că există um, uh, utilizări bune și proaste ale vaccinului. Poți să și ucizi, poți să și salvezi. Uh, Uh, apoi descoperirea atomului, uh, iarăși a fost uh, o descoperire uriașă și se poate folosi atât în scopuri bune cât și în scopuri proaste. Și problema care se pune acum este viitorul oamenilor într-o societate. Vor continua să lupte pentru independența lor, vor deveni șefii roboților sau vor deveni sclavii roboților. Și toate astea merită într-adevăr uh, o reflecție, pentru că, până la urmă, nu știm unde va ajunge limita. Uh, dacă nu uitați, literatura science fiction uh, scrisă pe această temă va deveni depășită foarte curând, atât de repede se mișcă lucrurile. Și vă mulțumesc foarte mult pentru un document de mare calitate. Vă mulțumesc. Uh, thank you, Mr. Mulțumim partea Comisiei. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul Comisiei. În primul rând, în numele Comisiei, salut această inițiativă excelentă și munca depusă de uh, grupul condus de doamna Delvo. Comisia, uh, în strategia sa pentru piața digitală unică, a anunțat că răspunderea în ceea ce privește domeniul internetului reprezintă un punct crucial care trebuie să fie clarificat uh, și salutăm, deci, și ne acționăm în același sens, în același domeniu. Obiectivul strategiei a fost uh, uh, prezentată de mai mulți membri astăzi, și anume promovarea uh, inovației și uh, securității investițiilor în, investi în, industrie. Am lansat uh, consultări uh, toamna trecută, care s-au finalizat la începutul anului și care s-au ocupat de responsabilitatea în domeniul internetului și cadrului respectiv. Este interesant să notăm că majoritatea majoritatea uh, la care au răspuns au fost de părere că cadrul juridic existent nu <clears throat> este potrivit uh, chestiunii, uh, abordării chestiunii responsabilității în acest domeniu. Strategia Comisiei a anunțat o inițiativă privind fluxul liber de date, care se va ocupa de o serie întreagă de probleme prezentate în acest raport și toate acestea anul acesta și uh, punctul uh, central va fi chestiunea răspunderii, dar și alte uh, răspunderi, cum ar fi proprietatea asupra datelor și contractarea de la mașină la mașină. Toate acestea sunt menționate în acest raport. Comisia face deja o serie, are deja o serie întreagă de inițiative în fiecare an cheltuim în jur de 18 milioane pentru proiecte de cercetare în acest domeniu avem un portofoliu foarte cuprinzător care se referă la drone, roboți medicali și toate, aceste, toate elementele care au fost deja menționate în acest raport. Ne ocupăm de vehiculele autonome și avem în vedere și uh, activități de testare transfrontaliere. Și în final, un punct care a fost uh, și el menționat, și anume uh, regulamentul privind protecția datelor va fi formal adoptat și va oferi stabilitate pentru uh, Uh, dreptul la viața privată și la protejarea drepturilor fundamentale. Pentru a încheia, salutăm acest raport și așteptăm cu mult interes să lucrăm cu Comisia pentru Afaceri Juridice și cu toți parlamentarii, uh, cu doamna raportor, Comisia de la este reprezentat de Direcția Generală conex și Direcția Generală Justiție și toți aceștia vor analiza toate aspectele ample prezentate în raport. Așteptăm cu un interes să, să avem discuții și mai în detaliu. Vă mulțumesc, vă mulțumim și noi. Nu mai dorește nimeni să intervină, deci, doamna Delvaux, dorește să spună ceva, pentru că avem prea puțin timp la dispoziție. Vreau să mulțumesc tuturor și să repet faptul că aștept cu mult interes să finalizez, să completez acest raport cu toate aceste aspecte. Vă mulțumesc și eu. Trecem la, numărul do- la punctul 27, raportarea la comisie privind interpretarea și implementarea acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare aceasta este sarcina mea. Foarte rapid, după cum cunoașteți, pe 13 aprilie Parlamentul European, Consiliul și Comisia au semnat un acord interinstituțional privind legiferarea. Comisia noastră a decis să creeze un grup de lucru comun pentru interpretarea și implementarea acelui acord precum și pentru a pregăti o inițiativă, un raport din proprie inițiativă pe același subiect, unde există doi coraportori, domnul Colbet în numele Comitetului EFCO și eu însumi în numele comisiei noastre. Pe 10 mai anul acesta, grupul de lucru și-a ținut prima uh, reuniune constitutivă, unde a adoptat uh, declarația de misiune și uh, calendarul de timp indicativ. Ambele documente sunt documente vii care pot fi în final actualizate dacă va fi necesar la prima reuniune a grupului de lucru am auzit și intervenția lui Francesc Arati, secretar general adjunct, uh, care se ocupă de implementarea pentru o mai bună legiferare în ceea ce privește în ceea ce privește următoarea reuniune care va avea loc probabil marți sau miercuri în cadrul următoarei sesiuni plenare de la Strasburg. Doresc de asemenea să vă informez că între timp conferința președinților a decis să creeze un alt grup de lucru pe, același subiect, pe acest subiect și COP a decis să desemneze, să-i desemneze pe președinții lui Euro și și pe coraportori, domnul Colbeck și negociatorul Parlamentului pentru acordul interinstituțional, domnul Verhofstadt. Aceștia vor fi membri acestui grup de lucru. Suntem invitați să prezentăm la reuniunea următoare a conferinței președinților propuneri de aranjamente pentru ceea ce va urma Cred că suntem cu toții de acord cu faptul că va trebui să avem vedere scrisoarea domnului Buzek în numele CCS și anume să nomităm pe domnul Sayer să negocieze așa cum s-a făcut și în trecut, împreună cu reprezentanții grupului politic Iuri și și de asemenea să urmărească și ce ce se și să acționeze ca lideri în negocieri. Aceasta, acesta este raportul meu. Raportarea mea există obiecțiuni, există idei, există recomandări, pe care doriți să le faceți. Se pare că nu. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem așadar la punctul numărul 28 un schimb de puncte de vedere privind cartonașul, plafonul pentru cartonașul galben pentru detașarea lucrătorilor în cadrul furnizării de servicii. Avem și acest amendament la directivă. Are cuvântul domnul Le Breton, care este raportorul domnule președinte. Este vorba despre un text foarte important pentru că este vorba despre un proiect de modificare a uh, directivei din 2096 uh, do, uh, din 2006, care, pentru lucrătorii detașați. Baza juridică este aceea ca aceea pentru această directivă 62-53 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Înainte de a intra în detaliile tehnice, vreau să vă reamintesc în preambul că din punct de vedere politic eu sunt opus, mă opun acestei directive a, privind lucrătorii detașați și în consecință și modificării acesteia. Reamintind toate acestea, această modificare are drept obiectiv să opereze o serie întreagă de clarificări Vă reamintesc cele principale drepturi la lucru în ara de recepție trebuie să se aplice și lucrătorilor detaai convențiile colective se vor aplica și acelor lucrători. Remunerarea acelor lucrători detașați trebuie să fie egală cu aceea lucrătorilor locali va fi și obligația de a publica elementele constitutive ale remunerației pe un sit internet și, în final, directiva încearcă să treacă la o moralizare a externalizării și a aspectelor transfrontaliere. A existat un cartonaș galben care a fost depus de către parlamentele naționale din 11 state membre, deci pragul acestui cartonaș a fost atins este vorba despre Parlamentul Danemarcei și uh, din uh, state din Europa de Est, din motive ușor de înțeles, pentru că aceste state, care sunt mari furnizori de uh, lucrători detașați, uh, se consideră a fi lezate de acest proiect de modificare. Uh, potrivit acestora, acest proiect va, demin, va diminua, va diminua numărul lucrătorilor detașați. Argumentele care au fost prezentate sunt foarte numeroase, nu pot să mă refer la toate acestea, sunt interesante. Pentru a vi le prezenta, aș dori să le grupez pe trei categorii. În primul rând, Există un argument de procedură care se leagă de faptul că, potrivit multor state, acest proiect de directivă ar fi prematur, potrivit acestor ar fi trebuit să se aștepte uh, expirarea termenului de transpunere a unei directive anterioare pentru a trece la proiectul următor. Însă directiva anterioară este directiva din 2014 de executarea directivei din 96. Aceasta trebuie să expire pe iunie 2016 și este un prim aspect juridic foarte interesant. Nu știu ce gândește Comisia despre asta, însă personal nu sunt foarte convins de acest argument procedural. După părerea mea, nimic nu ne împiedică să trecem la examinarea unei noi directive atâta timp cât transpunerea unei directive anterioare nu a fost încă finalizată sau nu a expirat perioada de transpunere. A doua serie de argumente se referă la subsidiaritate și aici am desprins patru argumente care, după părerea mea, sunt foarte interesante și semnificative și care uh, pun probleme. Primul argument este acela al remunerării lucrătorilor și toate aceasta ține de competența statelor membre și este cazul este un argument avansat de către Danemarca care constată că fraza care garanta faptul că remunerația este definită de către politica națională a fost suprimată din proiect. Aici există o ingerență, o imixtiune suplimentară a Uniunii în raport cu situația anterioară. Al doilea argument, conceptul de salariu egal pentru aceeași muncă în același loc limitează circulația lucrătorilor și libera circulația a serviciilor. Mai multe state au subliniat acest lucru și în special Estonia. Al treilea argument, conceptul de remunerare care este pe larg utilizat este ambigu, contrar conceptului precedent de rată de salariu minim. Acest concept ambigu uh, aduce atingere securității juce și, în consecință, așa cum spune Ungaria, aduce atingere subsidiarității. Ajung la cel de-al patrulea argument, care este poate cel mai ușor de înțeles și anume faptul că Uniunea Europeană este acuzată de către aceste state că se imixtează în domeniul negocierii uh, convențiilor colective care trebuie, să răm- care trebuie să rămână în competența statelor. Republica Cehă, două camere ale Republicii Cehe au prezentat acest argument. Acestea sunt argumente care, după părerea mea, sunt foarte serioase și așa se explică faptul că cartonașul galben a fost depus. Și a treia serie și ultima se referă la proporționalitate. Sunt argumente care sunt mai puțin numeroase, însă am uh, identificat unul care este foarte interesant. A fost avansat de către Letonia, care consideră că este disproporționat să se treacă de la simpla obligație de a vărsa un salariu minim la un principiu mult mai exigent și anume acela al egalității salariilor pentru lucrătorii detașați și aici apare ideea disproporționalității uh, a unui mijloc excesiv reținut pentru a se atinge acest obiectiv. Mai multe țări sunt de acord cu acest argument al Letoniei, chiar dacă nu au prezentat și ele acest argument al proporționalității, un argument care vine mereu este că este vorba de o dezvoltare economică și nu o uh, acțiune juridică care să asigure această egalizare a salariilor. Uniunea Europeană s-ar substitui astfel liberului joc al dezvoltării economice și progresului economic. Vreau să mai adaug pentru a termina că, bineînțeles, uh, ceea ce face originalitatea profundă a acestui statut al lucrătorilor uh, detașați să nu fie afectat este acela faptului că uh, taxele sociale vor fi plătite în țara de origine, de lucrătorii detașați vor continua să fie mai ieftin decât uh, lucrătorii locali. Pentru a încheia, în ceea ce privește subsidiaritatea și proporționalitatea, cred că există argumente foarte serioase care trebuie uh, avute în vedere. Mulțumesc foarte mult. Domnul Zlotovski are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru o prezentare exhaustivă. Aș dori pe această cale să adaug și o perspectivă poloneză. După cum bine știți, Uniunea nu e formată din state membre cu aceleași salarii sau același nivel al PIB-ului. E un, o realitate evidentă de care ar trebui să fim conștienți în momentul în care discutăm despre aceste amendamente ale directivei. Ar fi, bineînțeles, mai ușor să facem planuri de viitor într-o altă situație, dar lucrurile sunt cum sunt și E o situație pe care o cunosc atât vechile cât și noile state membre. Noi am încercat să depășim aceste diferențe și să reducem distanța dintre noi, dar cu cât am uh, încercat să avem idealuri comune, cu atât am uh, văzut că sunt foarte, foarte multe obstacole, mai multe obstacole și există acum o tendință îngrijorătoare. Ideea este că va exista discriminare. Bineînțeles, noi suntem convinși că, până la urmă, Comisia are intenții bune, dar uh, ne e teamă de vechile măsuri protecționiste și procedura cu cartonașul galben ar trebui să dea de gândit Comisiei. Eu are o bună idee să antagonizăm așa? Iată, Polonia este un lider acum în uh, domeniul acesta al lucrătorilor detașați. Și putem să oferim uh, calitate, bine, nu doar noi polonezii, ci și estonienii, cehii și ceilalți. Acesta este și motivul pentru care companiile din vest investesc în regiunea noastră. Sigur, o fac și din cauza costurilor reduse, dar nu putem învinui pe nimeni pentru asta. La o adică așa funcționează piața liberă. Și sunt uh, vehement împotriva ideii de a răpi din drepturile lucrătorilor noștri de a uh, utiliza aceste mecanisme. Am avut vechea directivă protejată în fața abuzului și chiar dacă aceasta este în continuare în vigoare, iată că Comisia propune ceva nou de data aceasta. Eu cred că este împotriva principiului subsidiarității. Comisia a ignorat principiul subsidiarității deseori Și aici e vorba de faptul că noi am înaintat cartonașul galben, ceea ce arată că putem bloca asemenea acțiuni. Fac un apel către toți să susțină această inițiativă. Până la urmă, noi nu vrem decât să ne protejăm piața. Mulțumesc, dau cuvântul următorului vorbitor. Va trebui să amânăm celelalte două subiecte de pe ordinea de zi după ce terminăm acest subiect. Și urmează acum domnul Nilsson. Dar vă rog frumos să țineți cont că mai avem doar șase minute. Mulțumesc. În mod obișnuit sunt membru la TRAN, unde m-am ocupat de avizul pentru dumpingul social problema lucrătorilor detașați este și sensibilă și complexă. Pentru că aici opiniile sunt foarte divergente. Cartonașul galben arată că există câteva opinii vehemente în Uniune față de acest subiect și noi trebuie să ne axăm pe soluția cea mai bună. E important să spunem că parlamentele naționale care au emis cartonașul galben au prezentat numeroase probleme, cum ar fi libera circulație, cum ar fi competitivitatea statului membru. Aceste lucruri nu țin neapărat însă de subsidiaritate. Propunerea aceasta deja are în vedere legislația în vigoare care s-a dovedit a fi problematică în numeroase state membre, iar din perspectiva mea aș vrea să existe o plată egală pentru o muncă egală. În acest sens, propunerea Comisiei merge în direcția cea bună și ar trebui să fie dezbătută în Parlament. Impactul cazului Laval a dus uh, la dumping social în Suedia, într-adevăr. Și uh, au fost uh, afectate uh, concurența, uh, mai ales pentru micile întreprinderi. Nu e un subiect pe care trebuie să-l trecem cu vederea doar pentru că este sensibil. Trebuie să găsim un compromis care să funcționeze cu adevărat. Comisia ar fi bine să nu retragă această propunere sau să o slăbească, ci ea trebuie să fie dezbătută în Parlament. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. V-aș ruga foarte mult să nu depășiți un minut. Doamna Regner. Este foarte greu la un asemenea subiect, o spun din capul locului. Deci, de ce avem această propunere? Fiindcă se ajunge la abuzuri și fiindcă e vorba de libera circulație. Iar libera circulație este una dintre cele patru libertăți care impun ca noi, la nivel european, să avem o reglementare propice, pentru că este vorba de detașări transfrontaliere și sunt implicate din ce în ce mai multe state membre. Nu e vorba de ce se întâmplă strict într-un singur stat. Și bineînțeles că întotdeauna trebuie verificate subsidiaritatea și proporționalitatea, dar tocmai acum este aproape imposibil să tratăm acest subiect fără câteva reglementări europene. Și doresc să vă atrag atenția că există concurență loială și concurență neloială, iar uh, obiectivul este acela de a evita uh, dumpingul social și salarial și exploatarea fără margini la care asistăm. Tocmai de aceea, acesta este, acesta este un caz uh, în care Comisia trebuie să se sesizeze foarte clar. Pentru că regulile trebuie respectate și mi se pare că acestea trebuie să devină și mai stricte. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Gebhardt! Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, este vorba despre un subiect foarte important și trebuie să subliniem din capul locului că sensul directivei pentru lucrătorii detașați este aceea de a oferi un răspuns la activitatea transfrontalieră. Per se sunt niște lucruri care nu pot fi tratate în plan național, ci trebuie reglementate la nivel european. Și doamna Regnar are perfectă dreptate. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca oamenii să nu fie exploatați. Am tot discutat și despre directiva cu privire la servicii, despre subiectul acesta. Nu vrem să se ajungă la o concurență neloială, dar nu vrem nici să se ajungă la o concurență între sistemele de asigurare socială din statele membre. Cel mai bine ar fi să existe o concurență loială între firmele care acționează pe piața internă europeană și de aceea este foarte important să avem în vedere acest ultim aspect. Mai mult decât atât, vedem că apar multe modele noi de afacere, mai ales în domeniul digital. Formula de muncă se schimbă, mai ales în plan transfrontalier. Iar uh, în această situație noi trebuie să oferim un răspuns bine gândit. Să vedem cum răspundem cu subsidiaritatea și cum uh, formulăm răspunsul european pentru a putea acționa în plan european. Populismul de dreapta profită acum și încearcă să dea un uh, răspuns spunând că trebuie să avem o Europa socială și este foarte important. Mulțumesc. Domnul Sayer. Mulțumesc foarte mult pentru că trebuie să fim succinți. Vreau să spun că eu am niște idei foarte clare cu privire la această propunere. Și da, vom avea în vedere și subiectele sociale în momentul în care va reveni propunerea la noi. Sunt de acord cu colegii care au spus că această uh, propunere vine în contrast, contrast cu principiul necesității și proporționalității. Uh, există riscul distorsionării competiției, dar pentru că suntem la Comisia Jurii totuși, ar trebui să avem în vedere câteva aspecte juridice. Celelalte comisii parlamentare se ocupă ele de celelalte dimensiuni. Ei bine, să luăm foarte în serios procedura cu cartonașul galben, pentru că este o chestiune juridică importantă. Este o propunere de directivă care reglementează niște subiecte ce au fost reglementate, mai ales prin uh, Roma 1, care stipula libertatea de a alege legea contractuală. Avem uh, articolele 1, 3 și 8. Sunt niște chestiuni juridice. Aceasta este o directivă care vrea să reglementeze niște lucruri ce sunt uh, deja cuprinse și tratate într-un regulament. Ceea ce, într-adevăr, poate da incertitudine juridică. Apoi, e problema remunerării față de noțiunea de plată, ceea ce iarăși introduce elemente incerte în acest sistem, pentru că plata este un concept uh, definit, remunerația este un element care poate vrea să genereze confuzie intenționat. Poate că serviciul nostru juridic ne poate ajuta, pentru că trebuie clarificate câteva dintre aceste aspecte. Și sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că e bine să discutăm despre asta în Parlament. Dar uh, noi, cei de la jurii, putem uh, ajuta cu niște clarificări juridice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt și concentrat pe această chestiune, suntem în, în mod clar în prezența încălcării principiului subsidiarității și a proporționalității, pe de o parte, dar pe de altă parte această directivă suferă foarte mult și din uh, felul în care a venit la noi, pentru că încalcă inclusiv tratatul de funcționare a Uniunii uh, Europene, lucru care de altfel a fost subliniat de țara mea în avizul motivat. Nu discut acum doar din perspectiva uh, României, care este un stat din uh, estul Europei și este afectat de această directivă, dar pe fondul problemei, ea de asemenea creează probleme. Din ce punct de vedere? Acest text afectează profund funcționarea procesului de detașare a Uniunii Europene, propunerea Comisiei riscând practic să instituie bariere în calea liberei uh, prestațiilor și a serviciilor și a mobilității forței de muncă. Care va fi efectul? Unul foarte clar, și anume acela că va scădea contractele, numărul contractelor de prestări de servicii și, evident, ca și o consecință va fi scăderea locurilor de muncă, ceea ce desigur contravine planului uh, Juncker, care nu își dorea să dezvolte IMM-urile. Și nu în ultimul rând, cred că acest principiu al remunerației egale pentru muncă egală nu este compatibil cu o piață unică, deoarece diferențele salariale reprezintă un element legitim al avantajului competitiv al celor care furnizează servicii. Mulțumesc! Mr. Zvivka. Domnule Zvivka, vă mulțumesc, domnule președinte. Două aspecte. În primul rând, Susțin cu tărie pe domnul Saia. Între toate chestiunile care țin de schimbarea definiției de la articolul 2, cred că Comisia a făcut atât de multe greșeli și că propunerea trebuie să fie retrasă imediat. Acesta este punctul de plecare. Dacă vorbim despre Roma 1, cum ne putem imagina că directiva, o directivă care înlocuiește un regulament, e absurd și toți aceia de la comisie trebuie să știe acest lucru. De ce ne ignorăm propriul serviciu juridic care s-a exprimat împotriva ceea ce ați prezentat și este în conformitate în, cu aceia care au spus că directiva nu poate să schimbe dispozițiile conținute într-un regulament regulamentul care a fost în vigoare în statele membre. Aș dori să întreb serviciul, să rog serviciul juridic al Parlamentului să pregătească un aviz pe această chestiune. Pentru că știm că avizul serviciului juridic al Comisiei este unul negativ. Este bine că facem un schimb de puncte de vedere astăzi, însă de fapt, Parlamentul va trebui să înceteze orice uh, activitate pe această propunere a Comisiei. Astăzi, Comisia este obligată de tratat să prezinte o poziție oficială, deoarece Există această procedură a cartonașului galben pendinte, bineînțeles că comisia poate să-și retragă propunerea, poate să introducă modificări sau comisia poate să păstreze situația actuală și să decidă că comisia e mai înțeleaptă decât oricine altcineva. Însă, acest lucru trebuie să fie declarat în mod public și oficial. Înainte de a face acest lucru, Comisia Parlamentului nu poate să facă nimic. Cred că vom cere părerea serviciului juridic, așa cum s-a menționat, înainte de a da cuvântul domnului Breton. Vreau să fac două observații. Trebuie să avem o imagine mai amplă a acestei propuneri. Da, același salariu pentru aceeași muncă în același loc dacă vrem să avem în vedere concurența, de ce nu același salariu pentru același muncă în aceeași întreprindere? Un aspect. Al doilea aspect. Acest principiu e în regulă, însă atâta timp cât avem în vedere negocierile cu Regatul Unit și punctul uh, legat de avantaje și am văzut că negocierile au mers în uh, sens total diferit. Deci au fost doar două mici observații. Și acum, domnule Breton, câteva concluzii scurte. Da, o concluzie foarte succintă. Dezbaterea confirmă ceea ce începusem să subliniez. Este o problemă juridică foarte serioasă. Mă întreb dacă există o soluție pentru a face ca dosarul să avanseze, asta am putea să invităm comisarul competent la următoarea noastră reuniune. Cred că e o propunere bună. Această discuție trebuie să fie continuată la reuniunea noastră viitoare, înainte de a începe sesiunea de astăzi. Vreau să vă informez că punctele 36 și 37 Doamna Kaufman nu este prezentă și ne-a informat că nu a existat obiecțiuni împotriva dosarelor, deci putem să încheiem discuția noastră privind aceste puncte și uh, au mai rămas punctele care trebuie abordate de domnul Breton, vor fi amânate pentru noastră viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne vom reuni din nou după amiază în reuniunea comună cu IMCO.